președinte, ca prima dumneavoastră vizită a, în calitate de președinte a Parlamentului European să fie cea către doamna Iulia Timoșenko în închisoare. Vă mulțumesc. Trecem acum la declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la președinția daneză. Dați-mi voie să urez bun venit în calitate de fostă colegă a Uh, Parlamentului, uh, doamna prim-ministru Hele Toning Schmidt. Bun venit, doamna prim-ministru. Vă dau și cuvântul pentru a vă prezenta prioritățile președinției daneze. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. President,